Încheiem aici această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei în ceea ce privește industria siderurgică din UE. Îi dau cuvântul doamnei Amalia Sartori, care este autorul acestei întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că astăzi în Parlament am avut dezbateri privind mai multe teme care sunt importante pentru industrie, pentru ocupare. Așa cum știm, am început astăzi cu o dezbatere cu comisarii Tajani și Andor și iată că am continuat această dezbatere, am vorbit despre energie foarte mult, am vorbit discutat despre problemele din industria auto și acum continuăm cu întrebări pe care le avem în numele Comisiei ITRE. Am primit asigurări că în luna decembrie vom avea o rezoluție pe această temă și eu cred că tot ceea ce am votat ieri, la începutul sesiunii, ne va ajuta să abordăm mai bine această problemă de siderurgia europeană țin mai multe activități industriale. Deci avem industria oțelului, a fierului, a aliajelor și în aval avem de asemenea toate industriile care folosesc aceste produse, mai ales industria auto, ingineria mecanică, construcțiile, toate produsele din metal, șantierele navale, produse electrodomestice, industria chimică. Deci vă dați seama că dacă vom păstra o siderurgie activă, putem asigura viitorul cetățenilor. La începutul anilor 2000 am cedat locul Chinei. Acum Uniunea Europeană investește mult în chestiunile de mediu, lucru pe care eu îl sprijin, însă asta presupune o creștere a costurilor de producție pentru industrie. De asemenea, crește prețul la energie și la materie primă. Deci să nu uităm că în Europa energia e de două ori mai scumpă decât în Statele Unite ale Americii. În 2000 uh, am ajuns la o capacitate maximă cu 406 de unități, însă, de asemenea, după aceea am avut o scădere a locurilor de muncă cu 16%. Acum avem 63.000 de unități. reprezentat de forti cali Trebuie spus că de siderurgie depind foarte mult alte sectoare, cum ar fi cel auto și construcțiile. Doar în ultimul an aici producția a scăzut cu 3,2%. Să nu uităm de asemenea și povara administrativă cu care se confruntă producătorii europeni să nu uităm și celelalte costuri adiționale care ne reduc capacitatea de investiții și de inovare. Deci toți acești factori uh, favorizează delocalizările. Poate că ar trebui să ne întrebăm dacă pe lângă noua strategie pentru politică industrială abordată de comisie, n-am avea nevoie și de niște politici sectoriale pentru a interveni punctual și pentru a inversa niște tendințe periculoase Știm că acum Comisia lucrează la un plan de acțiune pentru industria siderurgică. În ce stadiu se află acest plan? După ce am salutat planul CARS 2020, ne dorim ceva asemănător și pentru siderurgie ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a avea niște politici care să le permită întreprinderilor noastre strategice să aibă cele mai bune condiții de confruntare a concurenței globale pentru a fi uh, inovatoare. Să ne închipuim că reindustrializarea va fi însoțită de anumite politici ce trebuie sprijinite, cum ar fi cercetarea, inovarea. Ar vrea de asemenea să Mă refer și la politica de concurență care a fost făcută în anii 90 și care poate e depășită, nu mai ține cont de faptul că economia europeană trebuie să facă față unei concurențe globale. Piața internă e fundamentală și o atenție deosebită trebuie acordată acordurilor comerciale cu țările terțe. Ca să închei, poate că ar trebui să ne punem întrebări în legătură cu uh, o posibilă înființare a unui consiliu în acest domeniu. Mulțumesc. E adesso la parola e al... Acum îi dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Tajani. Calispera. Signor... Bună seara, spune domnul comisar în limba greacă. Stimate domnule președinte, stimate președinte al Comisiei ITRE. Sectorul siderurgic este un sector cheie pentru industria europeană în general. 360 de mii de locuri de muncă uh, devin, uh, depind de acest sector, 170 de miliarde de euro este cifra de afaceri din uh, sector. Este un sector esențial în lanțul de producție industrial. Au existat fuziuni în trecut și în urma acestora eh, sectorul a devenit competitiv la nivel mondial. Însă această industrie eh, încă suferă de pe urma unei serii de probleme, chiar dacă astăzi 12% din eh, oțelul vândut la nivel mondial este produs în Europa de către întreprinderile noastre. Aceste întreprinderi asigură 8% din necesarul european și exportă restul. Criza economică a dus la o stagnare în acest uh, sector. De asemenea, și nivelul prețurilor a uh, creat uh, probleme pentru că acestea sunt mai ridicate pentru materiile prime și pentru energie. Toate acestea creează producătorilor probleme. Toate companiile noastre din domeniul siderurgic se confruntă cu aceste probleme care uh, au fost acutizate de o concurență puternică din partea statelor din Asia, mai ales, unde există o industrie uh, siderurgică care uh, produce la costuri uh, mai mici. Dacă analizăm puțin cererea pentru produse bazate pe oțel în statele din afara Uniunii Europene, e bine, putem vedea că și această cerere scade, iar prețurile din Europa sunt poate printre cele mai ridicate de peste tot din lume și, din păcate, trebuie să facem uh, comparații cu standardele de preț din Statele Unite, unde uh, costurile uh, sunt uh, de două ori mai uh, ridicate decât de cealaltă parte a Atlanticului. Avem dificultăți așadar în acest context general și de aceea Înainte de vacanța de vară, am avut o întâlnire cu sindicatele din domeniu și cu președinta uh, dumneavoastră, doamna Beres. Am uh, încercat la această întâlnire să găsim un plan de acțiune, iar apoi, pe baza acestuia, uh, Comisia trebuie să lucreze până în vara anul viitor. Prima întâlnire a avut loc pe 1 septembrie și la acea primă întâlnire, actorii interesați, cu alte cuvinte, industria și companii, reprezentanții companiilor, au identificat principalele provocări cu care se uh, confruntă uh, sectorul uh, siderurgic. Unul dintre mesajele cheie a reprezentat uh, nevoia de a echilibra diversele niveluri politice pentru a putea oferi garanții de competitivitate în Europa și pentru a uh, păstra în acest sector locurile de muncă, astfel încât uh, să prevenim o eroziune a lanțului valorilor din industria sigerului siderurgică. Următoarea întâlnire va avea loc uh, pe 6 decembrie și ea va fi critică pentru uh, subiectele care au fost abordate și la prima întâlnire. Și, repet, voi încerca să prezint colegiului uh, comisarilor un plan de acțiune înainte de vacanța de vară a anului viitor, 2013. Sunt absolut convins că Oțelul poate fi susținut și trebuie să fie susținut. Această criză, după părerea noastră, nu este una structurală, ci este una legată strâns de circumstanțele economice actuale, care persistă. O revenire este posibilă pentru acest sector, acesta poate uh, să fie uh, competitiv în domeniul eforturilor industriale. În documentul care vizează reindustrializarea Europei am identificat uh, sectoarele care au nevoie de sprijin uh, specific, mai ales în ceea ce privește inovația. Se poate oferi aici asistență semnificativă din sectorul public și uh, privat. Putem să ne gândim la o producție mai ecologică, la sectorul ecologic al automobilelor, pentru că aceste sectoare sunt cele care uh, cumpără produse bazate pe oțel. Există această idee de restructurare la nivelul uh, Comisiei Europene, al cărei obiectiv probabil este deja uh, cunoscut. Toate aceste lucruri sunt uh, recunoscute de uh, membrii care s-au întâlnit cu Comisia și Consiliul. Intenția noastră este ca până în 2020, 20% din PIB-ul european să vină din industria uh, producătoare. Trebuie să ne dublăm eforturile și să ne organizăm în așa fel încât să putem uh, promova uh, tehnologiile uh, de înalt nivel în fabrici pentru a spori abilitatea acestora de a inova în sectorul siderurgic. Așa am putea să tragem foloase de pe urma inovației. Prin urmare, sunt optimist, însă nu ignor dificultățile existente. Comisia este hotărâtă să acționeze intens în acest sector, iar eu voi lucra împreună cu domnul comisar Andor în legătură cu toate inițiativele care vizează atingerea acestor uh, obiective. De ce? Ei bine, câteva cuvinte acum care ar trebui să fie în centrul uh, liniei noastre de uh, gândire. Trebuie să anticipăm uh, o posibilă înrăutățire a crizei și trebuie să ne așteptăm ca efectele ei să se multiplice. Trebuie să lucrăm cu reprezentanții industriei și cu Parlamentul, trebuie cu toții să cooperăm. Doamna Beres și doamna Sartori, pot să vină oricând la întâlnirea grupului de înalt nivel, pentru că reprezintă comisiile care sunt cele mai interesate uh, de uh, inițiativele de sprijin a industriei uh, siderurgice. Vom lucra cu toate părțile interesate, inclusiv Parlamentul European și toate organismele sale și cred că cu toții putem să ne îndreptăm spre aceste concepte cheie pentru a putea garanta un viitor industriei siderurgice. Eu cred că acest viitor poate să fie unul uh, pozitiv. Trebuie să ne dublăm uh, eforturile, iar noi, la nivelul Comisiei, vom avea nevoie de sprijinul Parlamentului. Însă dacă acționăm împreună într-o manieră inteligentă, atunci uh, vom putea să ne atingem aceste obiective pe care ni le-am stabilit. Aceste Întrebări precum întrebarea aceasta orală uh, se află în inima activității noastre și încercăm să răspundem într-o uh, manieră uh, care să fie în asentimentul Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor politice și domnul Frank Prus este primul numele PP-ului două minute. Oui. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. În anumite domenii, Uniunea Europeană nu mai e competitivă. Trebuie să acceptăm asta, însă să nu ne lăsăm bătuți. Trebuie să ne reducem dependența față de anumite sectoare străine, cum ar fi siderurgia. Nu putem uh, abandona un know-how uh, pe care îl avem de două secole. Avem nevoie de o inițiativă europeană și asta cât mai urgent. Vă cer solemn Vă întreb solemn ce strategie veți adopta pentru a împiedica anumite guverne, cum ar fi cel francez, să ducă la bun sfârșit anumite tentative de um, restructurare contraproductive, atât în ceea ce privește ocuparea, cât și locurile, cât și competitivitatea. Acum, domnul Bernd Lange de la S&D, un minut și jumătate. Dankeschön, Herr Präsident. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, vă susținem în eforturile dumneavoastră de a ajuta uh, industria siderurgică europeană. Și adevărat că există anumite tendințe care apar în industria siderurgică uh, care au fost puse sub uh, semnul întrebării. Am citit un articol recent care se referă la 400.000 de locuri de muncă, din care 100.000 ar trebui să fie eliminate și asta ar însemna o scădere uriașă a capacității, dar eu nu cred că așa ar trebui să ne gândim la problemă. Cred că este o industrie esențială pentru UE, ar trebui să o stabilizăm și să oferim niște perspective de viitor. Uh, pentru că a fost și rămâne uh, una din pietrele de temelie ale UE. Până la urmă, de acolo a pornit totul. Și trebuie să avem niște politici structurale și de reformare a industriei siderurgice. Ar trebui să avem în continuare un asemenea model. Uh, ar trebui să discutăm și cu angajatorii și cu angajații și toată lumea ar trebui să asigure un viitor industriei siderurgice în Europa. Avem nevoie de inovație pentru a avea uh, oțel de înaltă calitate în uh, schimbarea noastră radicală de atitudine în ceea ce privește energia și energia, uh, industria siderurgică poate fi o prioritate. Cred că ar trebui să stabilizăm această industrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Durant, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi în primul rând să mă gândesc la lucrătorii de la Florence și de la Liege din Belgia care acum unii așteaptă pe cineva să preia um, uzina, ceilalți care au rămas practic fără locuri de muncă. Siderurgia e o parte esențială a economiei. Trebuie reindustrializată Europa, însă Comisia ar trebui să facă ceva. Pe 6 decembrie poate ar trebui lansată o inițiativă oțel în legătură cu programul cadru de cercetare și inovare. O inițiativă coordonată prin care să coopereze statele membre între ele, uh, în loc să lăsăm marilor companii siderurgice dreptul de a tăia și spânzura. Grupuri mari care profită de lipsa de armonizare fiscală. Domnule comisar, reglementarea nu va veni de una singură, trebuie organizată. Nu e posibil ca cotele de emisii de dioxid de carbon să fie deturnate către filiale din afara Uniunii Europene sau să fie acumulate în rezerve. Există un surplus de 900 de milioane de permise, de cote. E foarte important să facem ceva în acest domeniu. Problema oțelului e cea a politicii noastre economice, care trebuie să fie ambițioase. Deci noi nu avem cum să facem așa ceva fără siderurgie. Mulțumim, doamnă. Duran de la Verzi, acum de la EFD are cuvântul domnul Kurski, un minut. Panie Przewodniczący. Sektor stalowy w Europie przeżywa kryzys. Mulțumesc, domnule președinte. Industria siderurgică suferă de pe urma creșterii costurilor de producție, care pot fi atribuite în parte pachetelor energie și uh, climă, pentru că aici vorbim despre o reducere a emisiilor până în 2020. Doar în Polonia, șomajul în acest sector a presupus că vom asista la o creștere a ratei șomajului care ajunge la 250.000 de uh, uh, locuri de muncă. În Cracovia s-au restructurat uh, combinatele siderurgice și asta a însemnat uh, concedieri. Asta s-a întâmplat și în alte părți uh, în țara noastră. În India și Ucraina, unde nu există aceste regulamente de mediu, uh, nu se întâmplă așa. Avem motive să ne gândim la aceste evoluții la modul foarte serios dacă analizăm câte locuri de muncă de fapt sunt oferite de sectorul siderurgic a trebui găsită o soluție, însă trebuie să vedem exact cum putem să uh, opri, uh, putem opri delocalizarea din Europa. Mulțumim. Din partea GUE, uh, domnul, domnul Jacques Domnul Jacques Am intrat uh, în mijlocul principalei uh, contradicții din Europa, să servim uh, oamenii, sau să ne gândim doar la rentabilitate financiară, care distruge tot, pentru că știm uh, că există o competitivitate de dumping. Siderurgia este o industrie cheie a Europei, care a permis multor țări să se dezvolte, care a permis oamenilor să aibă un, un know-how ieșit din comun pentru uh, a-l aplica în toate domeniile un sector care e implicat direct și indirect în uh, multe locuri de mult, care uh, reprezintă o bogăție incomensurabilă pentru uh, popoarele noastre și care în acest moment este vampirizată practic de uh, marile grupuri internaționale. Suntem la un pas de o criză uriașă care va distruge multe capacități de producție și va dispărea uh, acest know-how și va distruge uh, viețile a uh, mii de angajați. Uh, ArcelorMittal este un exemplu care a închis nenumărate uh, Uh, fabrici uh, din Liege a, trans, a transferat 37 de miliarde de euro către Luxemburg tocmai prin această relaxare fiscală. Și trebuie să încercăm să nu, mai, uh, nu le mai permitem să facă așa ceva, pentru că viitorul Europei și independența sa sunt în joc. Vreau să știu dacă Comisia va acționa în numele Europei și își va asuma responsabilității pentru, uh, responsabilitatea pentru a avea o salvgardare a acestei industrii sau nu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum domnul Mölzer pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Actuala recesiune din domeniul siderurgic nu are de-a face doar cu cererea uh, celor care consumă oțelul în sud Europei. General, prețul la materii prime e foarte ridicat, ceea ce e o dificultate în plus pentru acest sector. De asemenea, prețul la fier vechi a ajuns să fie foarte ridicat. Să nu uităm că ne confruntăm și cu o competiție internațională, iar uh, cei care nu au aceleași costuri legate de mediu sau de energie, iată că pot produce uh, și pot uh, intra pe piața europeană. Avem o problemă legată, legată de creditele de dioxid de carbon în Uniunea Europeană, care au fost acumulate foarte mult. Trebuie să ne dăm seama că ar trebui să ne ajustăm și la cerințele pe termen lung. Vorbim de 100.000 de locuri de muncă. E un număr foarte mare de, de, de lucrători. Deci să nu ne tăiem singur craca de sub picioare. Ar trebui să facem tot posibilul să ajutăm această industrie pentru a Uh, face față pierderilor de, loc de, de locuri de muncă. Acum, doamna Algelili, două minute, ascult. Grație, președinte. Înăți... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să mulțumesc doamnei președinte Sartori pentru că a solicitat această dezbatere. Industria siderurgică este fundamentală pentru Europa, însă trece printr-un declin care presupune și pierderea locurilor de muncă. Principala cauză este reprezentată de importurile din afara Uniunii Europene. China este principal furnizor, dar nu singurul. Evident, se înțelege de la sine că aceste state produc în condiții, de concurență neloială și că nu au norme de protecție a mediului sau norme de protecție a lucrătorilor. În afara Uniunii Europene, în termen general, regulile în ceea ce privește ajutorul de stat sunt mult mai laxe. În ceea ce privește costurile energiei și ele sunt mai reduse. Evident, domnule comisar Tajani, avem avem încredere în strategia pentru acest sector pe care o gândiți acum și vă suntem recunoscători, printre altele, pentru că cu diverse ocazii ați spus că Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe regulile în ceea ce privește concurența și ajutorul de stat. În legătură cu asta, dați-mi voie să vorbesc despre uh, uh, fabrica de la Terni care uh, este o moștenire uh, industrială europeană, nu doar uh, italiană. Este una dintre primele fabrici de oțel din Europa, are o tehnologie înaltă, reciclează um, fier vechi și ține poluarea la un nivel redus. Această fabrică, acest combinat, a fost autorizat pentru a fi predat parțial unei companii uh, finlandeze. Tehnologia cheie a acestei uh, fabrici uh, îi permite să fie competitivă și fără ea, uh, pur și simplu, această fabrică ar deveni de necumpărat. Cum putem să găsim uh, un proiect uh, industrial competitiv pe termen lung pentru această uh, fabrică, pentru a ne asigura că își va păstra lucrătorii? Cum am putea să reducem costurile energetice? De ce nu putem avea uh, un, o certificare de calitate pentru produsele bazate pe oțel? Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, doamna Patricia Toia, un minut și jumătate. Grație. La criza energetică. Mulțumesc. Criza energetică ne costă foarte mult, uitați-vă foarte multe locuri de muncă, foarte multe state au de pierdut. Marile grupuri siderurgice se îndreaptă mai ales către Extremul Orient sau către continentul american. Eu mă gândesc că Europa trebuie să-și dea seama că un sistem uh, de producție ca cel pe care îl avem noi are nevoie de niște baze solide pentru a face față deci trebuie să apărăm rolul siderurgiei, domnule comisar, dacă vrem să punem capăt acestui declin industrial. Parcă suntem cumva duplicitari, nu neapărat în seara asta, ci în generală. Pe de o parte avem cei care apără mediul și cei care apără industria, însă e un dualism practic greșit. Siderurgia are nevoie de sisteme de producție avansate, cu soluții care să țină cont de diversitele exigențe. E nevoie de viabilitate, nu putem să ne întoarcem înapoi. Avem nevoie de o adevărată plus valoare pentru a fi în stare să concurăm la nivel internațional. Da, avem nevoie de noi tehnologii, uh, de noi uh, structuri, avem nevoie de o economie care să folosească în mod eficient resursele, inclusiv cele energetice. De asemenea, trebuie căutate noi materiale. Acum are cuvântul doamna Colasca Bobima, două, Bobinska, mă scuzați, două minute. <clears throat> În Europa, Polsce este un region. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există regiuni în Europa în care foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă. Și vedem că se importă oțel ieftin de către angajatori. Acesta este un exemplu clasic a ceea ce numim scurgere de carbon. Dacă Comisia uh, schimbă sistemul de uh, comercializare a emisiilor, uh, vom vedea o schimbare a situației, pentru că asta reprezintă o problemă majoră pentru uh, industria siderurgică și a avut un impact nu doar asupra prețurilor, ci este un prim pas către ajutoarele de stat. Este adevărat că am luat o decizie legată de modul în care se poate realiza rambursarea costurilor suportate, costurilor suportate de industrie, dar uh, statele membre nu pot suporta aceste costuri. Joi vom vorbi uh, despre aceste lucruri și vom avea și un vot. Și spunem că ne îngrijorează creșterea de importuri. Trebuie să luăm o decizie clară dacă vrem să exportăm sau nu locuri de muncă. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Galtieri, un și jumătate. Micro. Grazie, Ma le Mulțumesc. Domnule președinte, dificultățile actuale din industria siderurgică europeană trebuie să ne facă să ne gândim puțin la lumea industrială în contextul politicii europene. Uh, aceste politici nu trebuie să fie uh, doar unele complementare. Trebuie să ne gândim uh, la uh, rolul politicii concurențiale, politicii de coeziune, politicii fiscale. adevărat că criza ne-a demonstrat că uh, fabricarea unor produse este absolut esențială. Prin urmare, trebuie să um, uh, schimbăm cursul pe care l-am văzut în ultimii ani de a ne concentra asupra serviciilor. Uh, cazul special de la Torni sau ce se întâmplă în alte locuri ne fac să ne uh, gândim uh, în special la uh, oțel în legătură cu uh, concurența. Ar trebui să avem uh, o imagine de ansamblu, nu doar uh, una europeană atunci când analizăm pozițiile, poli, uh, pozițiile dominante pe scena mondială. E clar că această uh, industrie trebuie protejată, iar deocamdată uh, asistăm doar la o lipsă de investiții în acest sector. În ceea ce privește abordarea fiscală, trebuie să fim foarte atenți la uh, conținutul pactului de creștere din iunie, care încurajează consolidarea fiscală. Avem nevoie de o mai bună protecție pentru investițiile publice ca parte a politicilor fiscale și, în cele din urmă, mai există și problema ajutorului de stat, o chestiune care trebuie regândită pentru a ne asigura că nu poate exista ajutor de stat pentru a păstra în viață uh, uh, situri de producție uriașe. Mulțumesc. Doamna Astrid Lulinger, acum cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se rupe inima să văd cum, în mod ignesterabil și progresiv, sunt uh, incluse multe situri de producție din uh, orașul meu natal, Suflange, unde încă mai lucrează 70 de persoane. La începutul anilor 80, uh, vreo 3000 de oameni lucrau acolo. E o bucățică din istoria noastră și din amintirile noastre care dispare și de aceea sunt tristă și sunt mâniată ca miile de oameni care nu acceptă ce se întâmplă. Da, uite, răi capitaliști închid uzinele pentru a-i hrăni pe niște acționari îmbuibați. A căzut cererea, avem o supracapacitate, însă am avut și o frenezie reglementară europeană care ne-a subminat competitivitatea. Acestea sunt uh, niște um, elemente pe care nu le putem nega. Vedem care este efectul devastator al închiderii acestor uzine. E vorba atât de locuri cât și de cunoștințele noastre industriale care sunt puse în pericol. Trebuie făcute uh, Uh, nu doar promisiuni, trebuie să avem o politică industrială europeană demnă de acest nume. Ca europeni avem niște interese strategice pe care trebuie să le apărăm, iar siderurgia este cu siguranță un element industrial care ține de politica industrială. Politica industrială nu înseamnă protecționism, nu înseamnă să ne închidem granițele, în Europa nu trebuie să fie o strecurătoare prin care trece totul. Principalii noștri parteneri ne arată ce trebuie făcut. În domeniul siderurgiei ar trebui să definim în primul rând niște norme minime pentru a nu lăsa fără vlag această industrie care eh, la un moment dat ar putea să-și rea activitatea dacă se schimbă situația economică. O politică industrială europeană ar putea să ne ajute fără să punem la îndoială competitivitatea noastră industrială față de alți parteneri internaționali. Eu cred că ați înțeles, domnule comisar, că nu mai avem timp de pierdut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Luling, întotdeauna aveți niște uh, discursuri foarte convingătoare. Eu am fost uh, destul de amabil în ceea ce privește timpul, însă vă rog să îl respectați în general. Domnul Darden acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, siderurgia rămâne un sector de viitor. Nu trebuie să ezităm să spunem acest lucru. Lucrătorii din acest sector au un know-how foarte important. Uh, e trebuie să relansăm această industrie, la fel ca și industria automobilelor pentru că uh, are o fibră economică extrem de importantă și s-au făcut investiții importante, adesea cu participarea sectorului public, în cercetarea și dezvoltarea unor noi produse siderurgice cu valoare adăugată mare. Dar să luăm un exemplu al derivelor uh, marilor grupuri. Acelor uh, mital în ultimii ani a pus în practică o strategie de distrugere progresivă a capitalului de producție. Care sunt elementele acestei strategii? Se închide uh, un site de producție și apoi celelalte fabrici rămase intră în competiție pentru a-și reorienta investițiile și uh, respinge ideea de a renunța la uh, utilajele sale care sunt uh, în continuare performante ca să nu fie preluați de concurenți. Dar trebuie să acționăm uh, pentru că aici vorbim despre concurență neloială. Dar împiedicarea unei întreprinderi să, fac, uh, unei întreprinderi să facă uh, asemenea lucruri nu este o practică anticoncurențială uh, și nu este niciun abuz până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Beres. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, voilà. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că avem trei dezbateri la care participați, domnule Tajani. Unele le-ați portat cu domnul comisar uh, Andor și așa trebuie să fie, deoarece vorbim aici de politica industrială, vorbim despre o politică esențială pentru locurile de muncă. Însă lipsește cineva de la dezbatere și anume comisarul Barnier deoarece în spatele multor strategii de actualitate avem strategii de finanțare a economiei care duc la uh, constituirea țesăturii noastre europene. Ei bine, acesta, acesta este veriga pe care nu o aveți, care lipsește din această țesătură. Da, vorbim despre materiile prime, vorbim despre industria auto, Însă e clar că avem nevoie de o strategie globală care să țină cont de cercetare și dezvoltare, de calitatea locurilor de muncă. Eu de fiecare dată sunt uimită să văd cât de mult s-au mobilizat cetățenii europeni, cât de șocați au fost uh, de faptul că nu mai pot stăpâni accesul la metalele rare, ca și cum ar fi o, o chestiune strategică, nu știu, suntem comparați cu americanii. Și când ne uităm la siderurgie, ne dăm seama că pentru europeni această chestiune ar trebui să fie la fel de strategică pentru economia noastră. Nu putem să-mi lăsăm pe domnul Mital să se comporte ca un mare finanțist. Și spre deosebire de tot ce am învățat în manualele de economie, în loc să se creeze plus valoare, vedem cum el distruge plus valoarea, cum distruge unitățile de producție în Europa pentru a cumpăra uh, mine, pentru a cumpăra alte active, pentru a putea specula mai bine. Asta e ce face domnul Mital. Acum începe procedura cash DI. Au uh, cerut cuvântul uh, mai mulți colegi. Începem cu domnul Palone. Domnule Palone, vreți să luați cuvântul? Nu, mă scuzați, nu dumneavoastră aveți cuvântul. Eh, grazie, președinte. Eu sarò veramente... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, foarte telegrafic. Am două întrebări pentru domnul comisar uh, Tajani. Nu voi repeta ceea ce s-a spus până acum. Sunt de acord cu majoritatea lucrurilor exprimate, dar nu cu toate. Evident, uh, industria siderurgică este una cheie, o industrie strategică în Europa adesea sunt lucruri pe care nu le înțelegem, domnule comisar. De exemplu, faptul că lumea s-a schimbat. Mult vorbesc despre poziții dominante, însă poziția dominantă este un concept din legea antitrust. Încă mai avem legi din anii 50, uh, din 1957 mai precis, că lumea era divizată în două părți, Europa pe de-o parte și Statele Unite pe de altă parte. Însă lumea acum este una total diferită. Ne confruntăm cu situații diferite. Avem noi piețe, India, China, Brazilia. Și, prin urmare, există cu siguranță concurență și cu siguranță concurența neloială, dar uh, pentru numele Dumnezeu, domnule comisar, când vom schimba aceste legi învechite? Când vom putea permite într-un final uh, fuziuni? Domnul Rossi. Domnule președinte, îi mulțumesc colegii noastre Sartori pentru această inițiativă care ne permite în sfârșit să discutăm despre această problemă care afectează sute de mii de lucrători. Din cauza unor situații, din cauza unor opțiuni legate de combaterea schimbării climatice în mod uh, unilateral, riscăm acum să avem șomaj Vedem cum uh, opțiunea Comisiei de a retrage o parte din cotele de emisii gratuite afectează această uh, industrie. De asemenea, se vorbește despre fixarea unui preț minim pentru viitoarele licitații. La Envi am avut deja o dezbatere despre această temă și știm că oțelăriile vor fi afectate, care au pierdut uh, deja o mare parte din piață. 11% în 2011, în 2012 12% vor fi pierdut din cota de piață. O propunere este să taxăm produsele care intră pe piața noastră în funcție de diferențele care există uh, la producție. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Morganti la Kerchai. Comisariul Tajani, ieri pomeriggio... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar un întreg oraș în uh, uh, regiunea mea s-a închis astăzi la Biombino uh, pentru că toată lumea a ieșit pe străzi ca să protesteze și să transmită un avertisment. Este un oraș care poate să moară pentru că industria pe care se bazează de decenii întregi este industria siderurgică. Luchini este compania respectivă și mii de locuri de muncă s-ar putea pierde, ceea ce ar putea avea consecințe asupra întregului oraș al economiei. Deci vrem un semnal puternic din partea UE pentru a salva industria siderurgică care se confruntă cu probleme uh, serioase și cu concurență mare, în special din Asia. În 1951, oțelul a fost piatra de temelie pentru construcția Europei și este de datoria noastră astăzi, este de datoria instituțiilor noastre să reacționeze și să apere această industrie care trebuie să fie uh, în continuare văzută drept o prioritate strategică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul vicepreședinte Tajani. Signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Che il, gli interventi di tutti E clar că intervențiile tuturor eurodeputaților din această seară ne arată clar că avem o problemă legată de competitivitatea sistemului industrial european. Sectorul siderurgic, așa cum am spus uh, și inițial, când i-am uh, răspuns doamnei Sartori, e uh, un element esențial. E clar că nu e ușor să concurezi acum la nivel internațional. Trebuie să te confrunți cu o realitate complet diferită față de trecut, așa cum au arătat foarte mulți uh, eurodeputați în această dezbatere. Iată de ce fie la ultimul uh, de, de, iată de ce la ultimul consiliu privind competitivitatea am discutat despre politica industrială. Am discutat despre forța acesteia la nivel uh, internațional, am vorbit despre problemele care există acum într-un context diferit de cel din anii 50. E o dezbatere în curs de desfășurare la comisie. Eu am uh, primit o scrisoare din partea a șapte state foarte industrializate, Luxemburg, Franța, Italia, Germania se află printre aceste țări, care insistă să lansăm o dezbatere pe această temă și pe tema ajutoarelor de stat. Comisarul Almunia, comisarul responsabil de politica de concurență, intenționează să prezinte un proiect de reformă în acest sens. E o dezbatere care are loc și în interiorul comisiei. Nu avem cum să nu ținem pasul cu evenimentele actuale. Vreau să reamintesc faptul că normele de concurență sunt fundamentale pentru creșterea economică. Nu putem apăra piața internă pur și simplu. Avem nevoie de niște reguli și cred că toți eurodeputații își dau seama că e o problematică asupra care trebuie să ne gândim în următoarele luni dacă vrem un sistem într-adevăr competitiv. Și îi răspund doamnei Pervanș Perez. Da, trebuie să fie implicat și comisarul Barnier, însă trebuie să știți că dumnealui este un susținător convins al unei politici industriale europene. Deci dumnealui e deja implicat în uh, această discuție și întotdeauna dumnealui m-a sprijinit în uh, ce privește toate inițiativele, inclusiv cele legate de oțel. Deci e o implicare politică care există în Uniunea Europeană și insist asupra obiectivului de 20%. 20% de reducere la emisii, 20% procent de energie regenerabile și mai avem de asemenea și 20% din uh, producție din PIB. Da. din PIB european uh, ce trebuie să provină din industrie. Comisia deja a reacționat pozitiv la compensații, de exemplu. Am ajuns să finalizăm cam 85% din sumele uh, care reprezintă ajutoarele pentru acest sector și am inclus toate sectoarele industriale, inclusiv cel siderurgic. În ceea ce privește acel backloading, Comisia a făcut o propunere Acum mingea e pe terenul Parlamentului European care va trebui să-și dea avizul. Deoarece fără Parlament și fără Consiliu nu se poate face nimic în acest sector. Eu iau act de îngrijorările dumneavoastră și știu că nu putem împăca politica de mediu și uh, cea industrială fără eforturi, însă trebuie să ne străduim și o vom face. Acum vă voi răspunde în uh, franceză. Programul Cadru Orizont 2020 e un program care va căuta uh, toate posibilitățile de a găsi surse mai eficace de energie. Siderurgia deja a înaintat o propunere pentru un nou PPP numit Spire. Iar la următoarele perspective financiare, eu cred că putem folosi acești bani. Referitor acum la accesul la materiile prime. O chestiune pe care am ridicat-o și la care s-a referit domnul Mölzer și la care s-a referit și doamna Pervanș Beres. E clar, mineralele rare. Minereul rar nu e, de, nu e singura problemă pe care o avem. Da, siderurgia e foarte importantă și deja avem o serie de acorduri cu țări din afara Uniunii Europene. De asemenea, am lansat și un parteneriat de inovare pentru reciclare și pentru sustragerea materiilor prime. E o acțiune puternică finanțată, finanțată mă scuzați, din actualul buget, dar și din următoarele perspective financiare. despre uzina de la Terni din Italia. Eu cred că domnul comisar Almunia a acționat respectând pe deplin normele în vigoare. Faptul că acest sit industrial s-a menținut compact și unit uh, e pozitiv, e cu siguranță pozitiv și asta va permite uh, o vânzare în condiții mai bune. Ar fi fost mult mai periculos dacă am fi uh, sfărmat, practic, dacă am fi um, uh, distrus această unitate a combinatului. Deci e mult mai bine atât pentru a proteja locurile de muncă, uh, cât pentru a proteja acest activ, deci e mult mai bine că s-a menținut uh, la oaltă. Din punct de vedere strict geografic, e o chestiune care nu are neapărat um, legătură cu alte situații. E vorba aici de disponibilitatea actorului proprietar de a vinde principalul utilaj pe care îl deține acest combinat siderurgic. Eu insist asupra faptului că e important ca Uniunea Europeană să aibă o politică industrială. Și la următorul Consiliu de Competitivitate, pe 10 decembrie, vom discuta despre asta. Va trebui să discutăm despre modul în care putem uh, spori rolul politicii industriale și a reprezentanților industriei și îi mulțumesc președinției cipriote pentru faptul că ne-a ajutat. Vom încerca de asemenea să-i uh, adunăm la oaltă și pe miniștrii de industrie pentru a discuta și despre criza din sectorul auto, o criză care are o legătură strânsă cu siderurgia. Deci noi vrem să facem totul pentru a ne proteja sistemul industrial, pentru a-l face mai modern, mai ecologic. Acesta este instrumentul nostru fundamental uh, pentru a ieși din criză și pentru a ocupa locurile de muncă. Ok, domnule președinte, spunându-vă că eu am convingerea că toate sacrificiile pe care le-am cerut cetățenilor noștri sunt indispensabile acum sunt necesare, însă atunci când sacrificiile nu sunt însoțite de o politică puternică de creștere și de o politică industrială, aceste sacrificii nu sunt doar inutile, ci chiar pot fi și dăunătoare pentru concetățenii noștri. De aceea e important să lucrăm pe ambele fronturi. Și e de răspunderea mea, e voința mea să sprijin peste tot în Europeană politica de creștere economică ocrotind și consolidând acest sector al siderurgiei. Vă mulțumesc. Vicepreședinte de la Comision. Vă mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Doamnelor și domnilor, votul va avea loc la următoarea sesiune din decembrie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarații din partea Comisiei și Comisiei privind uh, următoarea conferință mondială privind telecomunicațiile internaționale. Legătură cu Uniunea